vedea ce se întâmplă cu măslinele uh, de masă, măslinele negre care vin din Spania. Importurile uh, sunt în valoare de aproximativ 6, 60 de milioane de euro pe anul 2016. Bineînțeles că suntem extrem de îngrijorați în legătură cu această anchetă și aceasta nu doar din cauza uh, eventualului și foarte probabil uh, uh, efect negativ asupra producătorilor uh, spanioli. Shall I start again? Yeah, I mean, I think the problem is that all the uh Cred că uh, problema este că sistemul audio a fost resetat și poate uh, lumea nu și-a dat seama, dar uh, practic s-a pierdut interpretarea. I don't mind starting again, if that, if that helps. Poate că ar trebui să o iau de la capăt. Sper ca toată lumea să mă audă acum. Deci, uh, după cum spuneam, Statele Unite a început uh, o anchetă anti-dumping în ceea ce privește importul de măsline de masă importate din Spania pe data 13 iulie anul acesta. Statele Unite au dreptul, bineînțeles, să înceapă o astfel de anchetă în conformitate cu regulile OMC-ului, dar uh, e clar că suntem foarte îngrijorați de această anchetă și asta nu doar pentru că suntem îngrijorați de uh, efectul probabil negativ uh, al acestei anchete asupra producătorilor spanioli, ci și pentru că noi considerăm că uh, schemele de subvenții uh, care sunt premiza de la care pleacă ancheta Departamentului de Comerț, uh, practic uh, uh, nu sunt incluse în subvențiile din um, acea cutie neagră a OMC-ului. Deci e vorba de subvențiile uh, care nu distorsionează uh, piața. Încă de la început, Comisia a cooperat îndeaproape cu autoritățile spaniole și cu companiile care sunt afectate pentru a, a lupta împotriva acestor acuze. Am intervenit uh, direct în fața autorităților de anchetă înscris și cu uh, amendamente orale și o vom face și pe viitor pentru a oferi susținere uh, guvernului spaniol și producătorilor spanioli. Și tocmai pentru că suntem îngrijorați la nivel uh, sistemic, am intervenit la nivelul cel mai înalt, am avut scrisori care au fost transmise de comisarul Hogan și doamna comisar Malmström, Uh, către șeful reprezentanței UE uh, în Statele Unite, către omologii lor și în aceste scrisori am exprimat îngrijorările noastre profunde și am arătat că, din punctul nostru de vedere, s-ar putea să nu fie în interesul Statelor Unite să impună măsuri uh, anti-subvenții pentru aceste măsuri care nu distorsionează piața. Ancheta este în curs și așteptăm niște rezultate preliminare în ceea ce privește subvențiile și antidumpingul chiar către sfârșitul lunii noiembrie. Probabil că după aceea uh, se vor face și câteva uh, vizite de control la fața locului, deci uh, la producătorii spanioli și noi vom fi prezenți pentru a-i susține pe producătorii spanioli, pentru a răspunde cât mai bine la întrebările care le vor fi puse și probabil că în luna februarie la anul se va face sau se va face cunoscut rezultatul final al acestei anchete și în luna martie va exista și o decizie definitivă. Decizie care ar putea duce și la impunerea unor măsuri în forma de taxe suplimentare pentru uh, importurile care ajung în Statele Unite. E prea devreme să ne pronunțăm acum uh, în legătură cu rezultatul final. Mm, este important uh, să uh, se termină ancheta fără să se ajungă la astfel de măsuri, însă, bineînțeles, trebuie să monitorizăm îndeaproape ce se întâmplă în cursul anchetei și atunci când va veni momentul să intervenim dacă o putem face. Mulțumesc! Mulțumesc! Înainte de a da cuvântul uh, comisiei noastre. Vreau să uh, spun bun venit uh, reprezentanților uh, din sectorul producătorilor de măsline, care au venit din Spania la intervenția doamne, la invitația doamnei Aguilera. Domnul Garcia Navarro. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să adaug câteva uh, comentarii față de ce a spus domnul Rubinaci. Este o chestiune esențială pentru noi, facem toate eforturile. După cum spuneam, suntem foarte îngrijorați de faptul că Statele Unite uh, și-au pus ochii pe aceste subvenții care, practic, uh, în conformitate cu regulile OMC, nu distorsionează uh, piața. Am atras atenția autorităților americane asupra acestui lucru și am lansat un mesaj de îngrijorare arătând că uh, Statele Unite este și el un utilizator masiv al acestor subvenții în agricultură și, de altfel, la sfârșitul anului avem și conferința ministerială de la Buenos Aires, în cadrul rundei de negocieri de la Doha și acolo vor avea loc dezbateri foarte interesante. Știm cu toții că trebuie să reformăm sistemul de subvenții agricole pentru toți și nu este o noutate, este o dezbatere care durează de ani de zile. Însă Statele Unite a fost un partener esențial alături de Uniunea Europeană și am încercat uh, să trecem de la un sistem de agricultură uh, cu subvenții care uh, distorsionează piața către unul care să nu distorsioneze piața. Deci, bineînțeles, am făcut eforturi majore, am încercat să ne coordonăm cu diversi actori implicați pe măsură ce această anchetă continuă se trimit, de exemplu, chestionare, formulare de 200 de pagini uh, către producătorii din Spania. Bineînțeles, este o povară deosebită pentru acești uh, producători. Uh, Comisia încearcă să îi ajute, sectorul privat, sectorul public este de asemenea implicat și, bineînțeles, și noi, Comisia. Așa cum spunea domnul Rubinaci, Comisia este activă, încearcă să ofere ajutorul atunci când este posibil. Uh, și uh, va fi prezentă și în cadrul misiunii pe care probabil că Comisia de Anchetă din SUA o va realiza în Spania, în Andaluzia sau la Madrid sau unde va fi nevoie. Mulțumesc și acum, doamna Erenț. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc Comisiei Europene pentru felul în care s-a implicat în această chestiune. Este foarte adevărat că încă de la început Comisia a lucrat de aproape cu Guvernul Spaniei pentru a rezolva această chestiune spinoasă. Este totuși un dosar uh, fundamentat și apare în mod întâmplător exact uh, după ce Comisia Europeană prezintă un plan de comercializare pentru a crește vânzările pentru măsline pe piața americană. Deci, uh, dacă ținem cont de ce spun uh, americanii, că e vorba de subvenții, aș vrea să reamintesc aici că de mult timp Uniunea Europeană a modificat ajutoarele în cadrul PAC, tocmai pentru a evita uh, distorsiunea pieței în cadrul comerțului internațional. Și ajutoarele, subvențiile pe care le primesc producătorii Uh, de măsline intră în categoria uh, cutiei verzi OMC și astea nu influențează comerțul internațional. Deci nu e vorba aici de a-i susține pe producătorii de măslină europeni, ci de a susține esența PAC, pentru că această politică este atacată în mod direct de către producătorii nord-americani. Deci e vorba aici de a uh, susține principiile noastre și uh, ajutoarele noastre, pentru că știm foarte bine aceste ajutoare, aceste subvenții sunt uh, mult mai puțin, um, distorsionează mult mai puțin decât măsurile anticiclice pe care le au alți producători, cum ar fi cei din America de Nord. Deci eu cred că asta Uh, se utilizează pentru a-i avantaja pe producătorii americani și pentru a-i distruge pe producătorii uh, de măsline, ținând cont, bineînțeles, de cerințele administrației Trump și încercând în felul acesta să ne atace pe noi și să susțină propriul lor sistem. Deci, încă o dată, mulțumesc Comisiei Europene pentru că s-a implicat atât de mult și uh, sper să o facă și pe viitor. Vreau să atrag atenția colegilor că e vorba aici um, de a, a susține niște subvenții care țin de acea cutie verde și că este vorba de o politică europeană de PAC care a fost deja reformat și care trebuie susținută în continuare. Uh, salutările mele producătorilor uh, spanioli care se văd afectați nu sunt vinovați de nimic, pur și simplu sunt victimele uh, um, acestei anchete și mulțumesc încă o dată Guvernului Spaniol și Comisiei Europene pentru toată munca pe care o făcut-o și o vor face cu siguranță și în următoarele luni. Și sunt convinsă că majoritatea colegilor de la Comisia Agri ne vor susține pentru că sunt foarte atenți la aceste probleme. Mulțumesc foarte mult, uh, domnul Loazo. Mulțumesc, domnule președinte. Autoritățile americane vor să ia măsuri antidumping față de producătorii de măsline din Spania. Aceste autorități consideră că uh, măslinele sunt vândute la prețuri uh, care nu țin cont de niciun fel de concurență pentru că sunt subvenționate prin intermediul PAC și asta cu efecte negative asupra sectorului american. Bineînțeles, uh, există producători și în Statele Unite, special în California. Însă, Uh, eu nu pot să înțeleg uh, această, bineînțeles, eu înțeleg această atitudine a americanilor, însă înțeleg și nefericirea producătorilor spanioli care uh, nu au beneficiat nici măcar de ajutoarele de urgențe. Și atunci vreau să vă întreb ce poate face Uniunea Europeană dacă această voință a Statelor Unite se confirmă. În al doilea rând, uh, care sunt mijloacele de uh, acțiune față de Statele Unite dacă acestea hotărăsc ca interesele producătorilor lor să aibă prioritate. Mi se pare că răspunsurile la aceste întrebări sunt de-a dreptul esențiale pentru că în Uniunea Europeană uh, statele membre sunt amenințate cu tot felul de represalii atunci când iau măsuri de protecționism. Deci, iată, o chestiune care este într-adevăr complexă și avem nevoie de răspunsuri pe măsură. Mulțumesc, doamna Aguilera. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că avem această dezbatere la comisia noastră, pentru că este o temă uh, care îngrijorează pe producătorii de măsline din Spania, dar nu numai pe ei. Este o problemă care uh, se pune la nivelul PAC și care ne va afecta și pe viitor. Vreau să îi salut aici pe cei care reprezintă Asociația Interprofesională a Producătorilor de Măsline, care se află astăzi aici și care de ani de zile susține interesele producătorilor și ajutoarele oferite de PAC, sistemul de ecologizare și așa mai departe. Dragi colegi, Vreau să spun că de 40 de ani se exportă aceste măsline de masă către Statele Unite din Sevilla și din Andaluzia. De 40 de ani. E vorba de firme foarte serioase uh, și care au o piață foarte bine stabilită în Statele Unite. Și eu am vizitat instalațiile lor uh, din Statele Unite și știu ce am văzut acolo. Și atunci nu înțeleg de unde atâta uh, agresivitate. Și domnul Loazo spunea că este simpatizant cu acest American Affairs, dar de unde atâta simpatie față de această atitudine uh, a americanilor, pentru că atitudinea față de producătorii noștri de măsline este doar vârful icebergului. Ce va veni după aceea? După aceea, probabil că vor veni alte lucruri care vor afecta și Franța. Și eu sunt la fel de îngrijorată dacă aceste măsline se produc în Spania, în Franța sau în Germania pentru că până la urmă politica agricolă comună este cea care are de suferit. E vorba de ajutoarele oferite în cadrul greeningului și în cadrul PAC. Deci miza este foarte mare. Nu e aici doar vorba de măsline, nu. E o problemă a, cu noua administrație americană care impune niște norme și care dorește să dea apă la moară producției sale și aceasta se face pe măsura domnului Trump. Deci, nu sunt atât de mulțumită cu atitudinea Comisiei. M-aș fi așteptat la mai mult și aștept și mai mult, în special din partea Departamentului General de Comerț. Știu că Agri nu poate face atât de mult, dar din partea Departamentului de Comerț a spus-o deja reprezentantul și salut acest lucru, dar aștept o atitudine mult mai uh, beligerantă din partea lor, pentru că situația este pur și simplu de neacceptat. Și până acum n-au făcut decât să meargă așa în vârful picioarelor. Nu sunt deloc mulțumită nu, nu mă mulțumește poziția comisiei și mi-aș dori ca doamna Malmström sau domnul comisar Hogan sau cine trebuie, nu știu, dar doamna Malmström din partea comerțului ar fi trebuit să ia lucrurile foarte în serios din prima clipă, pentru că e pus aici sub semnul întrebării, sunt puse sub semnul întrebării exporturi care sunt subvenționate prin PAC subvenții care sunt uh, certificate de OMC și asta o știu foarte bine americanii dar este doar un sistem de a-și proteja propria lor producție. Deci sper și îmi doresc ca intervenția pe care o va face, în special reprezentantul DG Trade, să uh, ne arate ce alte măsuri se pot adopta și ce se va întâmpla dacă până la urmă decizia americanilor, așa cum se pare că va fi, pentru că puțin le pasă de analiză și de rezultat de anchetă. Până la urmă e vorba de o intervenție de natură politică. Deci ce va face Europa? Cum va răspunde? Se va abține nu va zice nimic? Pentru că vor veni și altele la rând. Deci aștept mai multe din partea comisiei și ca produsele, nu neapărat spaniolești, ci produsele agrare, agricole uh, europene să fie protejate mai bine. Mulțumesc. Domnul Loazo a făcut uh, mai devreme un comentariu și a arătat care este punctul său de vedere Însă aș vrea să-i rog acum pe reprezentanții comisiei, uh, nu știu cine dorește să intervină primul, nu contează, să răspundeți la comentariile pe care le-ați ascultat în sală, vă rog. Thank you. Thank you, Chair, and, uh... Mulțumesc, domnule președinte, le mulțumesc distinșilor membri ai Comisiei noastre pentru comentariile făcute. În primul rând, Am să reacționez puțin la spuse domnule Aguila Garcia. Nu există DG3 și DG Agri, există Comisia Europeană. Ce facem noi se face printr-o cooperare deplină între toate serviciile Comisiei care sunt implicate și avem deja o perspectivă politică, în sensul că în loc să ne limităm, cum facem în multe cazuri de altfel, să ne limităm la o intervenție ca parte interesată în investigație, deja am uh, contactat și pe plan politic administrația americană, am trimis două comunicări în scris și am uh, trecut și la contacte directe. Doamna comisar Malmström și întreg colegiul comisarilor de altfel, uh, care au un interes în acest dosar, se implică extrem de serios în el. Și acum trec la, la domnul Loazo. Da, o să ne întărim poziția în momentul în care știm exact ce măsuri se preconizează. Deocamdată, fermitatea înseamnă să facem tot ce putem pentru a evita introducerea măsurilor respective. Și asta facem. Facem tot ceea ce ni se permite de regulamentul Organizației Mondiale a Comerțului să convingem administrația americană de faptul că aceste măsuri nu ar trebui să fie introduse. Dacă vom eșua, atunci va trebui să vedem ce alte măsuri ar putea fi a, avute în vedere. Categoric, vrem să luptăm până la capăt. Nu pentru că a, va fi o situație dificilă pentru producătorii de măsline din Spania. Nu, pentru că avem de-a face cu o chestiune de ordin sistemic sistemic, nu pentru că o țară terță vine cu măsuri împotriva subvențiilor și noi suntem obligați, prin urmare, să renunțăm la subvenția respectivă. Nu, măsurile antisubsidii sunt menite a contrabalansa efectele subvenției, dar asta nu pune sub semnul întrebării capacitatea noastră de a continua să oferim subvenția respectivă. Chestiunea sistemică este cea pe care a menționat-o colegul meu, domnul Gonzales, pe de o parte avem negocieri la Organizația Mondială a Comerțului și cădem de acord cu partenerii de acolo că există anumite mecanisme de subvenționare care sunt permise, care nu distorsionează schimburile comerciale. Pe de altă parte avem state terțe care pe ușa din dos încearcă să vină cu măsuri menite a nulifica efectele subvențiilor atunci când e vorba de exporturi în țara lor sau importuri în țara lor din punctul de vedere. Și aici vrem să ne eh, concentrăm noi eforturile. Sigur, deocamdată nu știm care va fi rezultatul investigației. Prin urmare, va trebui să continuăm să monitorizăm situația îndeaproape. Pot să vă confirm însă că la toate nivelurile politice suntem mobilizați la comisie. Nie y, przedstawiciele komisji się odnieśli. Bardzo dziękujemy. Reprezentanții comisiei deja au uh, răspuns la întrebările dumneavoastră. Deci doamna Malmström și domnul Hogan sunt, Hogan sunt cei care se ocupă și vor fi informați clar de uh, gravitatea situației. E un exemplu bun. Vedem cum diferitele țări europene ar trebui uh, să fie unite împotriva acestor măsuri de protecționism ce vin de exterior. Deci vă mulțumesc. Acum le urez bun venit și unor tineri studenți invitați de către domnul Nicholson. E o plăcere să-i avem astăzi aici și continuăm punctul următor de pe ordine de zi. Am discutat de, despre măsinele de masă, despre sancțiunile pe care vrea să le impună guvernul american împotriva acestor măsline și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume prezentarea făcută de către un reprezentant al Comisiei de la DG Sănătate în legătură cu situația febre porcine africane și în legătură cu măsurile adoptate de Uniunea Europeană pentru a controla această boală. Polonia și Lituania sunt cele mai afectate țări, însă și țările vecine și sectorul uh, porcin în general e afectat. E important ca această boală să nu se uh, răspândească și mai mult, deoarece uh, s-ar putea să este un uh, efect uh, enorm în ceea ce privește schimburile comerciale. Este afectată sănătatea animalelor, securitatea consumatorilor, deci bun venit reprezentanților Comisiei Europene de la DG Sănătate. Va lua cuvântul domnul Bernard van Goethen, pe care îl cunoaștem deja de ceva timp. Vă dăm cuvântul pentru prezentare și vă mulțumim. Yes, thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu știu cât timp am la dispoziție, 5-10 minute? 10 minute, 12 minute. Am să încerc să vă prezint versiunea abreviată. Este vorba de situația epidemiologică, regionalizarea utilizată în prezent în UE, strategia și o sinteză a acțiunilor. Întâi am să vă vorbesc despre situația epidemiologică 2007-2014. Dacă vă uitați la hartă, vedeți că epidemia a început în Georgia, s-a întins 10, 11, 12, 2014. Mă duc înapoi în timp vedeți cum s-a răspândit din Georgia prin toată Federația Rusă. În 2014 a ajuns și în Uniunea Europeană. Ne aducem aminte că primele cazuri au apărut la frontiera cu Belarus. Am avut cazuri în Polonia, Lituania, Letonia și Estonia. Punctele verzi de pe ecran vă arată focarele, fermele respective cu galben cazuri de mistreți sălbatici, carcase de mistreți sălbatic uh, uh, găsiți și diagnosticați cu peste porcină africană. Vedeți încă o dată hărțile, vedeți cum s-a extins de la frontieră în interiorul majorității statelor baltice. Acum situația generală în Europa situația de ansamblu, vedeți 2016-2017, multe puncte verzi, adică mistreț sălbatic în Europa. Noi avem un program obligatoriu de examinare a mistreților, care nu există în est, în statele din est și de aceea multe puncte verzi. Asta nu înseamnă că astfel de cazuri nu există și Federația Rusă, dar uh, în Europa situația este mai evidentă. Am să revin la cele patru state membre afectate mai târziu. Deocamdată am să fac o mică prezentare ce s-a întâmplat în Cehia în cursul verii lângă o șosea s-au găsit uh, cadavre de mistreți, purtători ai bolii. Evident, uh, agentul de dispersie a fost uman, eventual un camionagiu care a adus uh, salam sau șuncă din Ucraina și a lăsat în urmă în parcare eventual bucăți contaminate, așa s-a răspândit. Factorul uman rămâne un vector important pe harta globală. Vedeți un singur punct în Cehia, pentru că s-au găsit 50 de mistreți acolo, într-o zonă extrem de limitată, pe care o vedeți pe hartă. În Cehia deosebit de, importante, de, deosebit de important este și comportamentul vânătorilor. Vânătorii pot să te ajute enorm în eradicarea unei boli, dar dacă ei nu acționează așa cum trebuie, atunci pot la rândul lor să uh, împrăștie boala pe un teritoriu mai mare. În Cehia am avut o cooperare foarte bună cu asociațiile de vânătoare și am reușit să limităm boala la mistreți să o ținem într-o zonă restrânsă. Vedeți acolo numărul de cazuri pe săptămână din iulie, în partea dreaptă, foarte, foarte puține cazuri de mistreți găsiți morți. Așa că sperăm că dacă se fac eforturi în continuare în Cehia, atunci boala ar putea fi eradicată de acolo. Avem România, apoi uh, două gospodării individuale unde s-au înregistrat cazuri de peste porcină africană și aici factorul de transmisie a fost uman. S-a adus ilegal carne probabil din Ucraina și apoi uh, a ajuns la porcii din uh, gospodărie. Uh, zona era una rurală, însă serviciul veterinar a asigurat uh, limitarea bolii la aceste două gospodării, nu s-a răspândit dincolo de gardul acestor gospodării, așa că putem considera că în România boala a fost eradicată. Vedeți aici harta cu România și vedeți că zonă suburbană, asta a simplificat activitatea serviciului uh, veterinar din România. Câte cazuri uh, în acest an, 2017, vedeți în Cehia foarte mult la mistreți, însă a fost, a fost limitate cazurile la o singură pădurice, Restul cazurilor sunt uh, mai numeroase în cele trei state baltice și Polonia și în România am avut doar cei doi porși din gospodării individuale, atât. Ce am făcut uh, în Uniunea Europeană de la început? Uh, și aici foarte repede o să trecem peste hărți. Asta e situația de la mijlocul anului 2014 primele intrări de mistreți bolnavi din Belarus, care au infectat Lituania și Polonia. Și apoi am adoptat principiul regionalizării, acceptat de anumite state terțe, cum ar fi Statele Unite și Canada, dar nu e acceptat de alții, cum ar fi Rusia, care a interzis toată carnea de porc din toată Uniunea Europeană. Așa că avem două situații complet diferite pe planul schimburilor comerciale. Foarte repede trecem peste hartă. Vedeți cum s-a răspândit boala de la, din 2014 până în prezent. Întotdeauna există și această zonă albastră. Este zona tampon, considerată a fi infectată, dar unde nu se înregistrează cazuri la mistreți. Avem cu roz zonele unde uh, sălbăticiunile sunt purtători și avem cu roșu zona unde gospodările crescătorile de porci au înregistrat cazuri. Deci avem această zonă, centură de siguranță, care permite restului Europei să rămână neafectată. Asta a fost situația în 2015-2016 vedeți că lucrurile s-au schimbat considerabil de-a lungul anilor. Dacă excludem uh, minter importantul factor uman, boala, atâta timp cât se iau uh, măsurile recomandate de gestionarii fondului cinegetic, boala se răspândește cu doar un kilometru pe lună. Din nefericire, în anumite zone, comportamentul vânătorilor nu a fost uh, totdeauna cel mai inspirat și uh, pe hărțile pe care vi le-am arătat, boala s-a răspândit rapid de-a lungul anilor. Ca să sintetizez, 36 acte de punere în aplicare, este timpul să revizuim situația, cu ajutorul experților. Care este strategia noastră? Două domenii principale, gestionarea populației de mistreți și aici încă o dată comportamentul vânătorilor este esențial pentru a se evita răspândirea bolii și apoi factorul uman. Factorul uman înseamnă persoane care, fără să știe, fără să-și dea seama, supun la un risc serios restul Europei, aducând uh, produse din carne pe cont propriu dintr-o zonă infectată și într-o zonă neinfectată din Uniunea Europeană. Din cauza cazurilor din Cehia și din cauza cazurilor din România, ambele din această vară, toate celelalte state membre care n-au fost implicate până acum uh, și-au dat seama că trebuie să pornească campanii de conștientizare în comunitatea implicată. Vorbesc aici de producători agricoli, de vânători în același timp, de șoferii de camioane, de cei care lucrează în silvicultură și de angajații de la ferme. Există mulți este europeni care vin să lucreze în în fermele din Uniunea Europeană și uh, angajatorii trebuie să știe că cei care vin din estul continentului uh, prezintă un risc pentru că pot să aducă mâncare cu ei, șuncă sau salam, sau pot să aducă inclusiv uh, virusul pe încălțăminte. Virusul e foarte rezistent. Ce am învățat din punct de vedere internațional, sub umbrela GEFTAD, o organizație care funcționează sub egida FAO. Avem o, am avut o serie de întâlniri pentru a ne asigura că avem o abordare coerentă cu toate statele implicate, deci nu doar uh, statele membre ale Uniunii Europene, ci și Rusia, Belarus, Ucraina și Moldova. Și pe ecran, uh, după cum vedeți, uh, am avut întâlniri de două zile pe toate aceste teme. Am început cu gestionarea fondului de mistreți, gospodările individuale, până la conștientizare și comunicare săptămâna, luna trecută. Experți din aceste șapte state europene infectate, trei state baltice, Polonia, Ucraina, Belarus și Rusia și au vizitat uh, toate celelalte țări pentru ca toată lumea să înțeleagă exact care e situația la vecini. Um, am avut și experți în gestionarea fondului cinegetic sau experți în micile gospodării individuale. Au făcut vizită la fața locului și au oferit uh, consiliere celor de acolo. Asta s-a întâmplat inclusiv în Cehia și România în cursul verii. Domnul comisar Kaitis a organizat patru întâlniri ministeriale la nivel înalt, acestea au avut loc deja. Următoarea va avea loc la Praga peste câteva luni și aici, la nivel ministerial, vorbim de mai bine de 10 miniștri care participă la această ședință, încă o dată pentru a, a, a informa factorii interesați în legătură cu aceste lucruri și de a le comunica linii directoare eh, relevante pentru autoritățile sanitare veterinare. Am vorbit și Organizația Mondială a Comerțului, am spus că la primele cazuri în statele Baltice și Polonia, Rusia a decis să interzică importurile de carne de porc din Europa Uh, integral. Acest lucru n-a putut fi acceptat, evident, de Uniunea Europeană, așa că noi am lansat uh, un apel. Uh, practic am intentat proces la Geneva, am câștigat prima etapă. OMS, Organizarea Mondială a Comerțului, a recunoscut că avem dreptate, că măsurile aplicate în Europa au fost eficiente și Rusia acum este obligată să renunțe la această interdicție de import la carnea de porc din Europa uh, ca termen uh, s-a stabilit 6 uh, decembrie acestui an, deci până în 6 decembrie Federația Rusă trebuie să Uh, decide să uh, uh, permită importul de carne din Uniunea Europeană. Dacă nu o fac, o să mergem mai departe, etapa următoare a cazului la Organizația Mondială a Comerțului, conform procedurii. Am avut foarte mult sprijin, am oferit sprijin, am oferit sprijin nu doar statelor membre, ci țărilor vecinate, ateliere de lucru, am avut o misiune tehnică de sprijin acolo și, după cum spuneam mai devreme, Eh, am avut și misiuni ale echipelor eh, veterinare de urgență, echipe disponibile 24 ore de 24. Eh, sunt experți care pot să ofere consiliere, care să-ți spună ce trebuie să faci cu mistreții, cu gospodăriile individuale. Asta s-a întâmplat în România. Am avut și consultanță de la EFSA, Următorul uh, aviz al lor va veni foarte curând și avem laboratorul european de referință. Ei ne-au ajutat foarte mult pentru că au trimis reagenți către statele terțe și către statele membre. Avem și uh, sprijin financiar pe diferite programe, nu doar în statele membre, unde au existat astfel de cazuri, ci în toate statele membre care sunt poziționate în estul continentului, din Finlanda până în România, campania de conștientizare de asemenea finanțată de Uniunea Europeană, gestionarea populației de fermieri, de, de mistreți, compensarea, compensațiile pentru uh, fermierii afectați. Aveți un tabel aici cu totalul uh, pe cofinanțare. Vedeți că din 2013, deci înainte să se înregistreze primul caz pe teritoriul Uniunii Europene, deja de atunci sprijineam statele membre la risc. Totalul cheltuit până acum se ridică la 36 de milioane de euro am uh, finanțat măsuri și în statele terțe, pentru că noi vrem să ținem boala departe de Uniunea Europeană, preferăm să cheltuim bani în statele învecinate pentru a limita răspândirea bolii acolo și avem proiecte în desfășurare în Moldova și în Ucraina. S-au făcut și audituri Ultimul audit a avut loc în cursul verii. Auditorii noștri au mers în toate statele din partea de est uh, pentru a vorbi de asemenea despre nevoia de controle la, la, la frontieră din Finlanda până România pentru a asigura că persoanele care călătoresc sau care se întorc din Rusia, Belarus, Ucraina sau Moldova sunt informate în legătură cu riscurile prezentate de transportarea produselor din carne din multe, multe dintre focare au fost înregistrate tocmai pe aceste rute de intrare. Mai, aș mai fi avut ceva de spus, nu știu cât timp am este vorba de o boală de piele despre care probabil n-ați auzit multe însă a apărut în Turcia și Grecia în 2015, s-a răspândit în Europa în 2016 și și în acest caz am folosit uh, mecanismul de coordonare GFTAD și mecanismele EU pentru a opri această boală. Pentru lupus există un vaccin uh, extrem de eficient și am distribuit vaccine către toate statele indicate cu albastru, Bulgaria, Albania, fosta Republică Iugoslava Macedoniei, Serbia, Kosovo, Muntenegru, pentru a evita răspândirea bolii spre nord. Am avut inclusiv o întâlnire ministerială cu domnul ministru, uh, comisar Andrew Kaitis, mai bine de 15 miniștri au fost acolo din Italia până în Austria și în toate statele balcanice și Israel. Am reușit să oprim această boală. Mai bine de 2 milioane de doze de vaccin au fost distribuite în funcție de nevoi uh, în aceste state balcanice și în Grecia. Și asta ne duce la situația din anul curent. Doar în Albania unde programul de vaccinare a fost mai puțin eficient, încă se mai înregistrează cazuri, dar în toate celelalte țări nu mai sunt cazuri noi în 2017. Asta ne arată foarte clar că coordonarea europeană și stimulentele oferite acestor țări, inclusiv prin Banca, Banca 100 de Vaccinuri, au uh, reușit să evite răspândirea bolii către România, Slovacia, Slovenia, Austria, țări care se îngrijorau că vor fi afectate. Vedeți aici situația în Uniunea Europeană. Avem zone în care virusul probabil încă circulă și zone cu galben în care virusul nu a fost depistat. În următoarea săptămână o să avem uh, o întâlnire cu aceste 15 state din regiune, o să definim strategia pentru anul ce vine, probabil revaccinare completă pentru a ne asigura că virusul dispare și apoi strategia de definitivare pentru 2019. That is uh, basically what, uh, what we have done for lumpy skin disease, which I think... Atât în ceea ce privește dermatoza modulară. Uh, vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim. Ați respectat timpul uh, alocat. Vă mulțumim pentru asta. Și în sală avem uh, reprezentanții ai uh, unei asociații agricole din uh, Polonia, cărora le urez bun venit. Acum îi dau cuvântul doamne Schreier. Mulțumesc! În uh, țările de jos am uh, trecut prin această boală. A fost o tragedie. Trebuie să ne asigurăm că vom uh, controla lucrurile cât mai bine. Și data trecută am uh, participat la o prezentare și am auzit și critici referitoare la vânători în ceea ce privește um, această boală porcină. Unii spuneau că oamenii n-ar trebui să vâneze pentru că ar exista un efect, un efect nociv, însă eu am aflat între timp că vânătorii pot juca un rol foarte important în eradicarea acestei boli. Peste porcine africane. Acum, referitor la Polonia. Am înțeles că acolo de multe ori vânătorii traversează frontierele, deci e foarte important să știm cum putem uh, proceda. Acum, aș vrea să știu dacă impactul e la același peste tot în Europa. Și lucru cel mai important din toate, bineînțeles, vorbim de importuri, de carne, de porc uh, în Rusia. Uh, deci noi am vrea ca aceste exporturi să fie reluate, însă mă întreb de asemenea referitor la uh, uciderea mistreților. În Rusia, din câte înțeleg eu, au uh, decimat preventiv, practic, uh, mistreții. A avut tot felul de povești de la vânători, să nu știu exact ce se întâmplă de fapt. Deci dacă aveți informații, vă rog să ni le dați. Domnul Putin a tras în mistreți, cu siguranță. Domnule Legniu. Mulțumesc. Și eu învăț foarte multe. Sunt britanic, unde nu mai avem mistreți. Avem poate porci care s-au cei care au scăpat de la ferme. La mistrețul sălbatic, deci se pare că e ceva foarte grav, e o boală care se răspândește foarte repede. E ca acea boală la dermatoza aceea la iepuri, când uh, iepurii practic își revin, uh, după aia dezvoltă rezistență și după care, dacă din nou vine boala respectivă, nu mai atât de gravă și se ajunge la un echilibru. Mixomatoza la iepuri. Animalele la un moment dat reușesc să supraviețuiască deși sunt bolnave, din câte înțeleg eu din prezentarea dumneavoastră, spre deosebire de tuberculoza la bovine, care poate fi transmisă și la om, de data asta se pare că nu. Deci, uh, pesta porcină africană nu poate fi transmisă la om. De asemenea, ați spus că există multă, multă foarte mulți lucrători din Polonia care merg să lucreze, de exemplu, în Marea Britanie și în alte țări. Aș vrea să știu dacă autoritățile din țările baltice, din Polonia, avertizează acești lucrători în legătură cu faptul că în mod inconștient ar putea transmite această boală, ar putea provoca o problemă. Probabil că răspunsul e nu. Dumneavoastră vorbeați de un vaccin pentru dermatoza nutulară contagioasă, însă pentru pesta porcină africană presupun că nu există vaccin. Acum, când vorbiți despre eradicarea bolii, ce înseamnă asta de fapt? Veți să eradicați această boală, veți încerca să omorâți toți mistreții sălbatici în zona asta? Cum anume puteți eradica boala? e pan poseu europea. Mulțumesc, domnul Rope are cuvântul. Mulțumesc că mi-ați dat și mie cuvântul și vă mulțumesc că ați pus pe ordinea de zi această problemă. Îi mulțumesc și reprezentantului Comisiei pentru informațiile atât de complete pe care ni le-a dat. Nu e prima oară când au vorbindu-se despre aceste informații, poate că e cea de-a treia dată. Pe de o parte, mă bucur să văd că se caută soluții pentru a opri această boală, însă, din păcate, rezultatele nu sunt satisfăcătoare. Din 2014, situația se tot înrăutățește. Și în țările afectate nu se iau măsuri eficace. Eu provin din Lituania în Lituania au existat câteva focare în 2014. Acum două treimi din teritoriu este afectat practic de pesta porcină africană. Și în aceste teritorii, mici crescători de porci nu mai au cum să, crești, să crească porci. Micii crescători nu mai au cum să o facă. Deci, în momentul de față, Lituania nu poate să-și satisfacă decât 50% din uh, cererea de carne de porc. Deci, restul e important, importat. Deci, dacă nu vom avea această posibilitate, vom ajunge să avem uh, o penurie. Am auzit de asemenea despre propuneri de a înlocui carnea de porc cu carnea de vită. Da, însă conform regulilor Comisiei Europene, nu putem crește numărul de capete, de exemplu, la bovine sau la ovine, deoarece asta ar contraveni regulilor. Deci suntem blocați. Nu, nu vom putea crește porci, nu vom putea crește nici uh, vite sau oi. Deci, practic, suntem uh, într-un impas. Astăzi nu ați uh, menționa niște evenimente importante la nivel european. În 2014 a fost detectat un mare focar în Lituania. 20% din porci, mă scuzați, o mie de porci au fost uh, uciși și îngropați. Și acum câteva luni, tot în Lituania, s-a întâmplat același lucru. 24.000 de porci de data asta au fost uh, uciși și îngropați. Cine ne poate garanta nouă că aceste măsuri sunt uh, eficace? Când vorbim de marile crescătorii, nu vom putea deci să facem asta peste tot nici în cazul micilor crescători, nici la cele mari. Deci nu suntem practic conștienți care sunt uh, sursele de contaminare. Nu știm exact de unde vin acestea. Dumneavoastră menționați salamul uh, sau uh, șunca contaminată, însă eu nu sunt sigur că acestea sunt niște explicații care să stea în picioare. Eficacitatea măsurilor nu este mulțumitoare. Situația se înrăutățește și peste câțiva ani întreaga Polonie va fi afectată de pesta porcină. Va trebui să așteptăm până când uh, va ajunge în Germania sau în Franța pentru a face ceva? Deci haideți să ne stabilim niște priorități. Dacă mistreții sunt considerați acum ca Vectorii, lăsăm deci pe vânători practic să soluționeze lucrurile, nu putem să facem asta. Vânătorii ce-și doresc? Ei vor uh, să împuște un număr ridicat de animale. Deci pe nu interesează să extermine animalele. Ei nu vizează femelele în general, ci mai degrabă masculii. Deci ați cheltuit 5 milioane de euro în primul an, nu știu, după aia și mai mulți bani, poate deja veți avea nevoie de 30 și ceva de milioane pentru a opri această boală. Spuneați astăzi că în Republica Cehă și în România pesta porcină africană e practic eradicată. Însă eu nu vă cred, deoarece văd ce s-a întâmplat în Lituania doar vorbe, se tot vorbește, însă nu se întâmplă nimic. Deci n-am avut niște rezultate concrete. Ar trebui să ne gândim la niște măsuri obligatorii și ar trebui să stabilim o foaie de parcurs pe care să o punem în aplicare. Dacă nu facem nimic acum, mâine, poi mâine vom avea mari, mari probleme. Colegul nostru tocmai ne-a spus că această boală nu afectează omul. Însă și aceste informații, oare sunt ele fiabile? Deci putem să avem încredere, deci trebuie găsite niște măsuri bune. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Buda. Aveți cuvântul, domnule Buda. Însă vorbiți mai puțin ca domnul Rope. Sigur, este extrem de important că discutăm despre această problemă a peste porcine. Eu vin din România, unde, din păcate, am avut parte de astfel de, uh, de focare și mă interesează foarte mult care sunt modalitățile concrete de limitare a circulației animalelor sălbatice cu caracter transfrontalier, pentru că, sigur, facem campanii de informare, este foarte, oamenii pot să fie conștientizați, sunt convins că sunt și foarte uh, receptivi, însă aici este o mare problemă. Și vreau să vă întreb, legat de animalele uh, sălbatice care trec frontiera, ați avut în vedere inclusiv montarea unor garduri electrice în zonele cu, uh, mă rog, uh, un... Uh, o trecere mai intensivă a porților din respectiv din Ucraina în, în România sau în alte state membre, pe de o parte. Doi, exact ce spunea domnul european uh, din Iauri, nu vă bazați foarte mult pe acțiunea vânătorilor dacă nu este și o acțiune din partea statului în ceea ce înseamnă limitarea numărului de porci mistreți din fondurile de vânătoare aceste fonduri de vânătoare sunt fonduri private. Evident că vânătorii au interesul să aibă cât mai mulți porci în fond, pentru că ei trăiesc de pe urma acestor, uh, mă rog, vânători care se organizează și de aceea cred că aici trebuie să fie o implicare din partea statului mult mai consistentă, astfel încât efectivele de animale să fie ținute la un uh, număr care să poată să fie controlat, astfel încât să prevenim, mă rog, uh, răspândirea acestei boli, inclusiv în Germania, cum spunea colegul meu. Mulțumesc! Vă mulțumim gospodine predsjednie Pa mi u Hrvatskoj, na svu sreu nemamo problem. Mulțumesc. Din fericire, în Croația nu avem probleme legate de această boală, însă crește populația de mistreți. În unele regiuni distrug culturile, intră chiar și în casele oamenilor. Oamenii nu mai știu cum să facă față acestor probleme. Na, referitor la vânătoare, clar există aici anumite interese economice, însă nu știm exact care este populația exactă de mistreți. Ar vrea să știu ce ne recomandați nouă statelor membre, ce ar putea să facă statele membre în astfel de situații pentru a putea reduce populația de mistreți și pentru a permite agricultorilor să-și apere culturile. Dragi colegi, spune președintele, am încheiat acum lista de intervenții și aș avea și eu o întrebare. Ce credeți despre pregătirile noastre logistice? Vorbim despre eradicarea despre eliminarea practică a unui număr foarte ridicat de animale. Nu știu cum s-a organizat asta din punct de vedere logistic. Nu știu, e un sector uh, abatoarele și asta e un sector privat. Deci ce s-a întâmplat cu implicarea acestui sector și referitor la proiectele pilot? Mă bucur că există astfel de proiecte pilot pentru a împiedica această problemă, pentru a preveni această problemă. Uh, Uh, s-a spus că această boală afectează mai ales micile exploatări, însă acestea nu reușesc întotdeauna să respecte toate cerințele impuse. Deci dacă se reduce producția micilor exploatări, ca și cum acestea n-ar putea fi în stare să respecte toate uh, cerințele de siguranță. De multe ori sunt uh, niște crescători de dimensiuni mai mici, uh, cu metode tradiționale de crescut, mai ales în țările care au aderat recent. Deci cam așa se cresc porci după um, măsurile astea. Deci dacă se distrug aceste exploatări, se dau subvenții, compensații. De exemplu, dacă o persoană trebuie să ucidă, nu știu, un număr redus de porci, beneficiază uh, vreo subvenție pentru a-și cumpăra vite, de exemplu, sau pentru a se restructura? se poate finanța o modificare, o reconversie a acestor exploatări, deci pentru a produce carne de vită, de pildă. Există această posibilitate? De asemenea, bineînțeles, există riscul ca această boală să înainteze și mai mult și să nu rămână doar în arealul actual. De deci, ce trebuie făcut pentru a împiedica boala să se răspândească și mai mult? Mulțumesc și vă dau cuvântul pentru a răspunde la toate întrebările adresate până acum. Mulțumesc, domnule președinte. Voi uh, răspunde întâi la această întrebare de natură generală și după aceea colegii mei vor răspunde la cele de, la detaliate. După cum înțelegeți, uh, prevenirea este absolut esențială pentru a împiedica răspândirea bolilor. Aceasta ține și de autorități, dar și de fermieri care trebuie să înțeleagă cum poate ajunge virusul la ei, la fermă, la exploatațiile agricole. Și s-a explicat aici foarte bine cazul din Lituania, chiar și la fermele cu un nivel de securitate ridicată, unde există un număr de porci foarte mare, chiar și acolo virusul poate ajunge. Deci, conștientizarea este absolut esențială. Cum te pregătești însă pentru asta? Și asta a fost o altă întrebare. Știu că nu există uh, mistreți sălbatici în uh, Regatul Unit, foarte bine pentru ei și pentru uh, Danemarca, pentru că aceștia există doar la grădina zoologică, e foarte bine pentru a evita bolile. Însă și în aceste țări fermierii trebuie să fie conștienți și uh, agricultorii din Est trebuie să fie conștientizați de aceste pericole existente și asta uh, nu doar pentru produsele finale, pentru salam sau ce se mai mănâncă, ci și pentru cei care se plimbă prin uh, pădure, de exemplu, când uh, o simplă plimbare te poate face să fii contaminat cu virusul respectiv. De exemplu, culesul de ciuperci este o activitate unde rădnicire destul de obișnuită într-un anumit sezon al anului, deci, uh, e important până la urmă pentru a preveni bolile să uh, reduci numărul um, animalelor sălbatice înainte ca boala să ajungă acolo și după aceea să uh, eviți o contaminare rapidă în păduri. Și avem deja experiențe pozitive Uh, în anumite state membre, de exemplu statele baltice. Pentru că virusul rămâne activ uh, în carcase timp de câteva luni și dacă înlături aceste carcase, atunci, într-adevăr, uh, se reduce foarte mult virusul. Cât privește vaccinul, e clar, acesta nu este disponibil și nu suntem deloc aproape de a găsi un vaccin și nu am menționat acest lucru în prezentare, dar cheltuim milioane de euro pentru a găsi uh, un vaccin uh, eficient care după aceea să fie administrat uh, pe cale uh, orală, dar nu se va întâmpla în viitorul apropiat. Și oricum este un virus care nu este periculos uh, pentru oameni. În ceea ce privește România, se pare că uh, virusul a dispărut uh, de acolo. E adevărat că asta se afla în curțile oamenilor, nu la ferme. Iar pentru Rusia, și am să prezint aici Rusia și Belarusul împreună. Belarusul a spus uh, la început că nu au uh, mistreți sălbatici, că nu existau acolo, pur și simplu, ceea ce uh, era greu de crezut. Dar după aceea, după mai multe întâlniri, am încercat să-i convingem că într-adevăr există mistreți și că dacă i-ar găsi ar fi bine pentru a preveni această boală. Deci e important ca aceste țări să fie bine pregătite și multe dintre ele au uh, uh, crescut activitatea de vânătoare a mistreților pentru a reduce uh, efectivele de mistreți în păduri pentru că, într-adevăr, în ziua de astăzi uh, numărul lor este mult mai mare decât în alți uh, ani anteriori. Deci, pentru a nu exista focare de infecții, ar trebui să se reducă numărul lor. Iar în ceea ce privește Geneva, după cum spuneam și mai devreme, termenul pentru a Uh, ține cont de sentință de către Rusia, este 6 decembrie și dacă nu vom merge mai departe cu procedurile și vom demara acțiunile în vederea obținerii de compensații. Și acum, pentru celelalte întrebări, uh, uh, îi las pe colegii mei să prezinte pe scurt care este strategia de urmat. După cum spuneam, vânătorii sunt o parte esențială pot uh, fi de foarte mare ajutor, dar uh, ar putea uh, face și mult rău, deci trebuie să le explicăm ce să facă și ce să nu facă. Este foarte important și cred că în Republica Cehă, de exemplu, s-a văzut clar acest lucru, am reușit să avem succes acolo și vom continua să lucrăm și pe viitor. Mulțumesc, într-adevăr, pentru a completa această idee. Avem o strategie de gestionare pe termen lung a populației de mistreți. Este o strategie sofisticată și uh, vânătorii um, au dificultăți pentru a înțelege exact ce se așteaptă de la ei, ce este bine și ce nu. Exemplul uh, cu Republica Cehă este foarte uh, reprezentativ. Știm că atunci când uh, există virusul într-o anumită regiune, nu ar trebui să fie împușcați mistreții, ci să fie lăsați să moară. Pentru că dacă sunt omorâți în mod uh, masiv, atunci când am început, de exemplu, discuțiile cu rușii, ei utilizau tehnica Kalashnikovului și aceasta era dezastroasă. Iar vânătorii care au ascultat părerile uh, oferite de către televiziunea rusă la început, au utilizat această tehnică Kalashnikov și a fost o nenorocire. Lucru care s-a văzut foarte clar în hărțile pe care le-am făcut în regiunile cele mai din nord, în statele baltice, de exemplu, s-a aplicat această strategie. Pe de altă parte, vânătorii cehi ce fac? este să întrerupă complet vânătoarea în regiuni foarte mici unde boala este răspândită, în jur de 50 de metri pătrați, deci o pădure, de exemplu, unde nu se amestecă în viața mistreților și fac exact contrarul în uh, zona din jur, mult mai extinsă, unde boala nu este prezentă și fac tot ce pot pentru a reduce densitatea mistreților acolo. Și o fac, de exemplu, interzicând orice fel de hrănire a mistreților și împușcând tot ce pot, în special uh, femelele care sunt fertile și care sunt la vârsta de reproducere. Iată, deci, uh, un lucru pe care, uh, care nu e pe placul vânătorilor și li se spune să o facă și sunt stimulați să o facă Uh, obținând uh, tot felul de prime pentru fiecare femelă mistreță care este vânată. Deci dacă combinăm cele două, uh, regiuni protejate și acțiuni de reducere a populației de mistreți în regiunile care nu sunt afectate, aceasta ar putea ajuta pe termen lung pentru a stăpâni situația. Și deocamdată Uh, situația este uh, destul de controlată, nu se deplasează uh, înspre vest, doar către sud. Știm că există problema în Ucraina, dar va trebui să-i convingem pe vânătorii europeni să o facă. Dacă ne e greu să o facem cu cei europeni, vă dați seama că este și mai greu să o facem cu vânătorii ucrainieni, pentru care nu avem atâtea mijloace la dispoziție. Mulțumesc. Domnul Agniu dorea să intervină, dar doar jumătate de minut, vă rog. Da. Nu ați revenit la o întrebare pe care am pus-o, uh, și anume cât de gravă este această boală pentru mistreți. Dacă uh, își revin după această boală, așa cum uh, își revin după acea dermatoză sau nu. Da, boala uh, ucide practic uh, mistreții, foarte puțin, mai puțin de 0,5% ar putea supraviețui conform statisticilor. Practic, uh, aproape 100% din animalele afectate mor de pe urma acestor, uh, acestei boli și asta într-un interval de timp foarte scurt, mai puțin de 3 zile așa cum explica și colegul meu, este absolut esențial să lași boala să uh, termine cu viața animalului respectiv în regiunea respectivă uh, doar prin boala în sine, deci să nu intervii în altfel și după aceea să ai o altă strategie pentru ca virusul să nu se răspândească și să nu afecteze o altă generație sau alte uh, uh, alți mistreți în regiune și în special în nord, unde în uh, perioada iernii uh, solul îngheață și carcasele uh, de mistreți îngheață și ele, deci trece toată iarna și primăvara, când totul se dezgheață, practic virusul este în continuare prezent. Deci e important să se înlăture carcasele din zonele afectate. Mulțumesc, doamna Scraier, de asemenea, dorește să intervină. Da. Aș avea câteva întrebări. Aceste uh, carcase uh, ale mistreților sunt uh, devorate de lupi. Este o realitate, nu? De deci ce se întâmplă cu ele? Pe de altă parte, țările de jos uh, au făcut tot felul de experiențe cu această uh, boală și am avut multe de învățat. Deci, poate am putea oferi ajutorul nostru către alte state care au fost afectate, pentru că la noi uh, milioane de animale au trebuit să fie sacrificate, ceea ce a fost uh, dramatic pentru multe ferme. Nu mai e valabil acum, dar avem o experiență foarte bogată în acest domeniu, deci poate i-am putea ajuta și pe alții. Da, uh, practicile de la dumneavoastră sunt cunoscute poate și la comisie, doamnă. Într-adevăr, țările de jos au fost afectate nu de febra porcina africană, dar o boală similară la sfârșitul anilor 90 și peste 11 milioane de porci au fost sacrificați acolo. Această tulpină specială de febră africană a fost foarte puternică, dar uh, virusul uh, care este purtat de mistreți este mult mai periculos decât uh, cel al febrei uh, porcine africane. Și uh, tocmai pentru că situația s-a rezolvat în uh, România și în Republica Cehă, am uh, ne-am dat seama că ceea ce s-a întâmplat acolo s-ar putea produce și în alte state membre, deci uh, campaniile de conștientizare uh, s-au extins, așa cum s-a întâmplat, uh, de exemplu, în Germania, unde s-au trimis fluturași acasă la oameni și multe din aceste acțiuni au fost cofinanțate tocmai pentru a încerca ca această boală să nu ajungă în rândul populației de uh, mistreți în acele țări care nu au fost încă afectate. Mulțumesc! Se pare că nu mai sunt alte întrebări. Vă mulțumim încă o dată pentru informațiile pe care ni le-ați prezentat și pentru că ați răspuns la toate comentariile și întrebările noastre. Ne-ar fi plăcut să avem mai mult timp la dispoziție să nu avem o dezbatere atât de limitată în timp, dar oricum mulțumesc încă o dată mm, doamnelor și domnilor deputați și dumneavoastră pentru că ați participat la această dezbatere. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume prezentarea raportului în urma misiunii Agri în Croația, 19-21 septembrie anul acesta. A, am fost acolo să vedem care sunt uh, problemele și uh, ce se întâmplă în continuare în Croația. Dacă ținem cont și de consecințele PAC, de când uh, Croația a intrat în Uniunea Europeană în, în 2013. Această misiune a fost organizată de către colegii noștri croați, doamna Petir și domnul Iacovcici, care au fost prezenți acolo. Au fost uh, membri în uh, cadrul acestei delegații și aceasta s-a făcut în cooperare cu Secretariatul Agri. Au participat domnul Des, doamna Müller, doamna Senra Rodriguez, domnul Bogovici, domnul Tarabella, domnul Caputo și doamna Gosievska. Și eu însumi. Programul de lucru a fost unul foarte intens, am avut o serie de întâlniri, am văzut uh, care sunt problemele de acolo uh, pentru uh, ultima țară care a aderat la Uniunea Europeană și vreau acum, între altele, să mulțumesc doamnei Petir și domnului Iacovcici pentru a, organizarea acestei delegații. Prima parte a fost organizată de doamna Petir și a doua parte de domnul Iacovcici. A fost o misiune foarte interesantă. A fost uh, uh, minunat uh, felul în care am fost primiți. Uh, organizarea a fost uh, deosebită din partea colegilor croați și toți cei care ne-au primit acolo au făcut-o cu brațele deschise. Așa că acum am să vă dau cuvântul și o vom face în aceeași ordine, în primul rând doamna Petir și după aceea domnul Iacovcici, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc noastră și colegilor care au acceptat invitația noastră și ne-au vizitat în Croația. Ați putut întâlni cu producătorii noștri, ați putut uh, Uh, cunoaște câteva sectoare, cum ar fi cel al proței de brânzeturi, sectorul uh, de fructe și legume și ați văzut și anumite uh, inovații în sectorul vitivinicol, sectorul bio, care e în mare creștere. Ați putut vedea diferențele despre care vorbesc eu foarte adesea aici, diferențele între fostele state membre, ă, statele membre mai vechi și cele care au aderat ă, în ultimul rând despre statele occidentale și despre cele din Est. Ați putut vorbi direct cu producătorii și a fost o experiență utilă pentru a pune bazele viitoarei politici agricole comune și pentru a depăși anumite inegalități și nedreptăți care mai există. Cum ar fi, de pildă, invazia de produse de import de calitate foarte proastă care ajung pe piața croată. Deci avem o mare răspundere de a combate practicile de concurență neloială. Deci e o prioritate pentru noi și pentru comisia noastră parlamentară. În ultimii cinci ani s-a redus cu o cincime cantitatea de lapte uh, cumpărată în Croația. Și asta din cauza unor practici uh, neloiale de concurență. Am discutat, de exemplu, și cu crescătorii de porci. Avem probleme în continuare în acest sector. Producătorii noștri înregistrează mari pierderi uh, financiare din 2015 încoace. În supermarketurile noastre se vinde carne congelată de luni de zile. Pe etichetă nici măcar nu apare data sacrificării animalului respectiv. Sunt abuzuri clare. Sper că ați putut uh, gusta și uh, felurile noastre tipice de mâncare, cum ar fi sisa, cu un produs cu origine controlată. Noi colaborăm strâns uh, referitor la aceste puncte și anume etichetarea cărnii croate pentru a o putea promova mai bine. Un caz pozitiv, producătorii bio și tinerii noștri agricultori cu care v-ați întâlnit. Ei au subliniat o problemă fundamentală pentru ei și anume accesul la credite. Ratele la dobândă în Germania, în Germania sunt 0,2%, spuneau colegii germani. În Croația 8-9%. Deci n-ai cum să fii competitiv cu o astfel de rata dobânzii. Acum, uh, sectorul de fructe și legume. Producătorii s-au plâns de importurile din țări terțe, fructe și legume tratate cu substanțe chimice care nu sunt autorizate pe teritoriul Uniunii Europene. De asemenea, trebuie sporite uh, controlele și trebuie transmise niște semnale clare către consumatorii pe care avem datoria să îi protejăm. E important să se consume produse de calitate. Cu toții, toți producătorii au fost de acord cu ideea de a avea un fond de criză care să funcționeze în afara bugetului pentru agricultură și deputații din comisia noastră au aceeași poziție. Eu sper să se poată înființa acest fond de criză pentru a face față dezastrelor naturale, dar și instabilității de pe piețe. Bugetul uh, PAC ar trebui să facă față acestor exigențe. De asemenea, am întâlnit cu doctorul Ușiciți din Parlamentul Croat. Am discutat cu președintele Comisiei de Agricultură de acolo și am cerut ajutorul Consiliului pentru a prezenta anumite idei ale comisiei noastre. Am vizitat Zagrebul și am încheiat această uh, misiune cu o reuniune cu reprezentanți din uh, sectorul silviculturii și al uh, economiei bio, un sector în creștere. Vă mulțumesc încă o dată pentru participarea la această delegație. Sper că această vizită în Croația ne va ajuta să uh, creăm o politică agricolă comună mai bună în avantajul tuturor uh, agricultorilor. Mulțumesc, domnul Iacovcici. În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc pentru faptul că v-ați uh, deplasat în Croația și mai ales în Istria, regiunea Uh, unde eu am fost guvernator timp de 12 ani. Deci m-am ocupat foarte serios acolo de agricultură, de sectorul uh, vitivinicol, produsele de carne, um, produse lactate. Eu am pus accentul între sinergia care există între turism și agricultură. Și ați văzut cum produsele din Istria sunt uh, niște produse foarte bune, excelente. Uleiul de măsline e recunoscut la nivel internațional. Și în urmă cu câteva zile am fost informat că regiunea Istria a fost uh, declarată drept cea mai bună regiune din lume în ceea ce privește uleiul de măsline, urmată de Andaluzia și de Toscana. Însă problema e cum să menții acest nivel calitativ atât de înalt la produsele noastre. Ei bine, stimulându-i pe cetățeni, pe agricultori. Trebuie să-i stimulăm pe cetățeni să cumpere aceste produse pentru ca ele să se mențină în uh, topul acestui clasament mondial. Acum, în ceea ce privește fondurile europene, trebuie să discutăm aici. Acea logică a indicelui de dezvoltare penalizează anumite regiuni mai dezvoltate din Croația, deoarece companiile de acolo nu pot beneficia nici măcar de un euro de la bugetul european. Și asta nu e deloc ok și ar trebui să spunem lucrurilor pe nume, să nu ne ascundem. Uh, de aceea cred că trebuie evaluată agricultura croată, însă în același timp ar trebui să-i uh, ajutăm și pe cei care au a reușit să ajungă la un nivel uh, uh, foarte ridicat din punct de vedere internațional. Deci să ajutăm să se mențină acolo. A fost oricum o vizită foarte interesantă. Eu sper că toți cei care au participat au fost mulțumiți. Chiar și astăzi încă am primit mulțumiri pe care la rândul meu vi le transmit și dumneavoastră. Și sper să mai organizăm o altă vizită în Croația la un moment dat. Dragi colegi, spune președintele, eu am fost uh, președintele delegației, aș vrea să mă exprim și eu în legătură cu această misiune. Există diferențe de dezvoltare în Croația. Și condiții diferite, de altfel. Potențial diferit în funcție de regiuni și posibilități diferite până la urmă. Și a fost un exemplu bun, greitor. Am văzut cum anume putem privi către viitorul fac, mai ales prin prisma unei țări precum Croația și prisma problemelor pe care le poate avea o astfel de țară. Trebuie să înțelegem care sunt caracteristicile specifice ale acestei țări și să înțelegem în general că fiecare regiune are o situație aparte. Am fost în Parlament, am vizitat diferite regiuni, și am văzut cum agricultorii percep situația de la fața locului. Au spus de asemenea cât de important e să menținem legătura cu ei și cu domnul ce am fost în Istria, am înțeles exact ce s-a întâmplat acolo, am Înțeles că acum câțiva ani situația era complet diferită. S-a creat un fond special pentru agricultură și pentru dezvoltare și am văzut cum acest, aceste fonduri au avut niște urmări importante și au dat uh, roadele scontate. Oricum, deputații din zona aia aveau o legătură, un contact foarte bun cu agricultorii de pe teren. De asemenea, Bineînțeles, vizita a fost foarte intensă, am obosit cu toții, noi deputații, nu mai zic de interpret, săraci, a fost foarte intens. Tot ce am făcut uh, acolo s-a fost și foarte interesant. Mai ales reuniunile pe care le-am avut cu reprezentanții anumitor sectoare, de exemplu, sectorul silvic. Am uh, văzut că există o strategie și că datorită acestei strategii Croația are un viitor. se poate face multe acolo. Eu sunt polonez, mulți polonezi merg în vacanță în Croația. Uh, mulți dintre ei se întorc de la an la an pentru că se simt foarte bine acolo, își fac prieteni. Și vorbind despre agricultură, am văzut că și acolo există uh, o calitate foarte mare a produselor, măsline foarte bune, mâncarea a fost minunată, ce să mai zic. Deci o misiune, am spus, uh, foarte intensă, însă totul a fost foarte frumos organizat, le mulțumesc pentru asta și sunt recunoscător pentru posibilitatea de a fi acolo și de a avea uh, un contact direct cu deputații de acolo. Brevemente, eu nu tuve la... Una Aguilera. Eu nu am avut ocazia să merg în Croația, însă cunosc puțin Croația, mai mult uh, datorită turismului decât uh, activității profesionale. Și eu vin dintr-o țară turistică, Spania, însă Croația e minunată la capitolul ăsta. Vreau să le mulțumesc colegilor pentru munca făcută și știu câte eforturi au făcut ei de a îmbunătăți, de exemplu, calitatea uleiului de măsline la care v-ați referit în Istria, ceea ce se face e uh, deosebit și o spun eu, care provin dintr-o regiune unde se produce ulei de măsline de secole întregi. Ei bine, eforturile lor de a se demarca la calitate și la mm, specific sunt deosebite. Deși, până la urmă, agricultorii din uh, Croația au probleme asemănătoare cu cele ale altor uh, agricultori. Domnul Iacobciș vorbea despre sinergia dintre um, produsele agroalimentare și turism. A, Croația a făcut foarte bine să mizeze pe asta. E o rețetă de succes. Da, există anumite probleme, cum spunea doamna Petir, să și viitorul acolo e promițător. Eu știu de ce eforturi fac la uleiul de măsline. Și vă spun eu ca andaluză, recunosc că, uh, ce eforturi uh, deosebite cu rezultate bune se fac uh, în Istria în acest sens. Da, știți despre ce vorbiți, asta e clar. Și apoi, oricum, când dumneavoastră faceți o evaluare pozitivă, nu e de aici de acolo. Mai dorește cineva să intervină? Se pare că nu. Deci, încă o dată, vă mulțumesc, doamnă Petir, domnule Iacob, Iacob Ciș, pentru organizarea acestei misiuni. A fost foarte util a fost uh, o misiune foarte plăcută, atmosfera a fost foarte plăcută, a fost foarte interesant și frumos ce am văzut acolo. Deci vă mulțumesc uh, pentru organizarea ei. Le mulțumesc și um, gazdelor de acolo, din Croația. Și au petrecut mult timp pentru a organiza totul atât de bine în aceste publicații atât de frumoase nici măcar nu se văd oamenii, din păcate. Eu am ajuns cam târziu, dar eu sunt totuși destul de măricel. Poate că ar fi trebuit să apar măcar într-o poză. Bun. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Aprobarea recomandărilor formulate de coordonatori. Le-am trimis prin e-mail. Deci, le aveți și înscris. Dacă nu aveți observații, diverse, nici aici nu avem nimic, așa că ne vom vedea din nou mâine dimineață, la 9 dimineață, cu Comisia Envi. Va trebui să fim acolo prezenți. Ne place sau nu, neapărat trebuie să fim. Domnul De Castro va fi acolo, eu plec mâine de deci l-am rugat pe domnul de Castro să mă înlocuiască, după care vom avea următoarea ședință pe 6, 9 noiembrie, 22 noiembrie, 23 noiembrie, după care reuniunea cu comisarul Hogan, nu uitați, mulțumiri încă o dată tuturor, le mulțumesc invitațiilor, le mulțumesc și interpreților, vă mulțumesc am început puțin mai devreme și încheiem mai devreme, ceea ce e bine și nici măcar n a trebuit să-i limitez pe cei care au luat cuvântul. La revedere!